pleacă să facă acest lucru în liniște ca să putem începe explicațiile la vot. Doamna Morvai Cristina. Mulțumesc, am avut o problemă cu microfonul. Serviciile de plată fac obiectul unui regulament foarte important. Eu am votat pentru acest raport. Cred că este deosebit de important ca serviciile financiare să facă obiectul unor reglementări stricte. Ca cetățean maghiar e foarte important pentru mine pentru că zi de zi constat practici abuzive ale băncilor. Acestea încalcă drepturile consumatorilor și acțiunile lor sunt foarte grave. Sute de mii de cetățeni uh, maghiari se plâng de creditele în valută pe care le-au contractat. Serviciile trebuie să fie reglementate nu doar din această privință, ci și pentru că, în ciuda tragediilor provocate de uh, creditele în valută, băncile încă mai uh, impun taxe și diferite comisioane și impun produse cetățenilor maghiari. Trebuie să punem capăt acestor practici. Mulțumesc, domnule președinte. Economia de azi nici nu poate fi concepută fără tranzacții electronice. Și în comparație cu perioada anterioară, când se putea plăti manual, societatea modernă folosește tranzacții electronice financiare din ce în ce mai mult. De aceea e important să avem uh, principii juridice călăuzitoare pentru tranzacțiile electronice și cu cât legislația este mai precisă, cu atât mai bine și mai ușor de controlat situația. E important ca sistemul să fie transparent pentru ca, ca pe piața internă să putem lăsa să se dezvolte uh, Uh, tranzacțiile electronice pentru a se permite uh, standardizarea tranzacțiilor, controlul comisioanelor uh, intermediarilor și principiile activităților trebuie reglementate. Acest lucru e important pentru economia europeană și pentru a obține încrederea consumatorilor. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se rovněž... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am fost de acord cu această propunere raportul colegului nostru Tajani. Cred că pentru a putea crea o piață în acest domeniu al tranzacțiilor electronice și pentru a putea garanta protejarea consumatorilor, avem nevoie de acest uh, regulament deosebit de util pentru aceste servicii. Tocmai de aceea am fost de acord cu această propunere, pentru că din punctul meu de vedere, crearea unei zone unice pentru aceste plăți este deosebit de important, mai ales dacă este vorba de plăți sigure. Am discutat despre ordinul de plată electronic, despre integrarea piețelor de capital, instrumente financiare deosebit de importante pe care consumatorii ar trebui să le cunoască. Sean Kelly. Eh, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport și cred că domnul Tajani a făcut o treabă excelentă. Acest regulament va fi extrem de benefic în acest domeniu pentru că Trebuie să ne dăm seama că se produc tot mai multe tranzacții transfrontaliere și este esențial să avem reguli clare pentru a uh, face față. În țara mea sunt foarte multe IMM-uri, se creează foarte multe IMM-uri și acestea vor exporta bunuri în viitorul uh, internetului și așa mai departe. Și din acest motiv trebuie să ne, grăb, să ne asigurăm să ne asigurăm că piața unică este adaptată acestor tranzacții. Mulțumesc. Pospișil. Pěkně, pane předsedo, já jsem tento návrh také pod... Mulțumesc. Și eu am votat pentru această propunere pentru că creșterea eficienței tranzacțiilor electronice, mai ales a celor transfrontaliere în Uniunea Europeană, este un aspect important uh, în finalizarea pieței interne. Ieri am uh, discutat cum se poate încuraja cooperarea în chestiuni judiciare, Um, pe piețele digitale pentru a permite dezvoltarea comerțului de bunuri online. Toate aceste instrumente trebuie să ducă la un lucru foarte important și anume finalizarea pieței interne în Uniunea Europeană. De aceea mă bucur de această propunere, mă bucur de toate măsurile um, în favoarea plăților electronice și scăderea taxelor în interesul cetățenilor, pentru taxele bancare scad și datele personale trebuie protejate mai bine în uh, operațiunile de zi cu zi ale băncilor. Mulțumesc! Uh, legisla... la propunerea de rezoluție legislația privind creditele ipotecare cazul spaniei și dau uh, cuvântul doamnei morvai. doamna gonzález nu este aici. Eu am votat. Desigur, am votat pentru acest raport referitor la ajutorarea celor care au recurs la credită ipotecare. Aș dori să vă, să vă spun câteva cifre. În Spania, 95 de familii și-au pierdut casele în urma acestor uh, credite. În Ungaria situația este chiar mai gravă, după cum am afirmat deja în intervenția anterioară, cei care au luat credite ipotecare în valută nu se mai uh, bucură de moratoriumul impus în trecut. Foarte mulți oameni urmează să-și uh, piardă casele și pentru a pune capăt acestei situații, avocați și ONG, avocații și ONG-urile ar trebui să-și intensifice activitățile și ar trebui să citească raportul de consultanță pe care îl public pe pagina mea de Facebook. Uh, Urban nu, uh, nu este domnul Mamikins. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre motivele principale uh, pentru situația din ultimul deceniu din multe state și din țara mea, motive pentru care s-a produs recesiunea a fost că oamenii nu au mai reușit să plătească creditele pe care le făcuseră ca să-și plătească casele sau mașinile. Sigur că după o anumită perioadă, Uh, oamenii ar trebui să plătească din nou creditele și dobânzile, dar nu e normal să se facă așa afaceri dacă sunt atât de multe persoane care nu sunt în situație de a putea plăti creditele. Printre drepturile omului se numără și dreptul la un acoperiș deasupra capului, deci trebuie să facem reforme, să avem uh, credite ipotecare care să permită oamenilor să își plătească aceste case. Bolceac pane Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun deschis că eu nu am sprijinit acest raport. De ce? Pentru că eu cred că chestiunile de ordin național sunt transferate la nivel european fără a se obține rezultate practice, fără a se încerca să se găsească o politică, o o poziție comună europeană. Bineînțeles că îmi pasă de cei 600.000 de spanioli care și-au pierdut casele din cauza activităților riscante ale băncilor, din cauza acestor ipoteci. Înțeleg că nu se poate acorda tratament de favoare, dar guvernul actual al Spaniei încearcă să facă ceva pentru a rezolva problemele apărute în mandatul guvernului trecut. De aceea n-am sprijinit acest raport. Cum la propunerea de rezoluție privind pedepsa cu moartea, doamna Morvai, un minut. Mulțumesc, domnule președinte în Ungaria am avut pedepsa cu moartea până în 90 sau 91. Ca profesor universitar, unde se, la o universitate unde se predă uh, procedură penală, a trebuit să asist la procese împreună cu studenții mei, la procese unde s-a dat uh, sentința de condamnare la moarte. A fost o perioadă când, alături de studenții mei, am văzut cum uh, inculpații erau condamnați la moarte. Am vizitat și închisori și am văzut oameni care își așteptau execuția în celule. Dat fiindcă am văzut cu ochii mei aceste persoane, mă aflu într-o situație foarte dificilă, pentru că mi-e mai greu să spun că sunt pentru pedapsa cu moartea, pentru că uh, ca dar, ca uh, avocat uh, de drept penal, văd că, de asemenea, că se produc crime teribile la adresa copiilor și altor victime, deci cred că trebuie dezbătut. Uh, domnul Pospișil.

s a rezolvat? s a rezolvat? No interpretation in Czech? Nu e interpretare din cehă. Can, Ok. okay. Start again. Luați-o de la început. Ne pare rău. We hope, we hope that it's been uh, okay. sorted out. Sperăm că s-a rezolvat. No, I, I was asking you. Vă întrebasem, vă cerusem să începeți din nou. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să repet intervenția mea. Am votat pentru această propunere pentru că eu cred că Uniunea Europeană, ca o instituție internațională care apără drepturile omului peste tot și care discută de fiecare dată despre situația drepturilor omului în lume, trebuie să combată pedeapsa cu moartea. Există în continuare 58 de țări unde există această pedeapsă, în anumite dintre ele este vorba de execuții barbare, mă gândesc la China, la Iran, la Arabia Saudită, state unde s-a abuzat de pedeapsa cu moartea. În această dimineață am discutat situația unui tiner dizident care urmează să fie executat cu brutalitate în Arabia Saudită. În toate instanțele internaționale trebuie să promovăm abolirea pedepsei cu moartea și trebuie să repetăm faptul că există alternativă. Domnul Mamikins. Paldies, președete, Kungs. Doamnelor și domnilor, orice persoană are drepturi, printre care dreptul la viață și dreptul la o pedeapsă legală. Trebuie să aibă posibilitatea să-și plătească uh, Um, pedeapsa, să, să se achite de pedeapsa sa față de societate. Pedeapsa cu moartea însă nu poate fi acceptată în lumea modernă, mai ales având în vedere că întotdeauna există riscul ca persoana să fi fost pedepsită pe nedrept. Deci persoana să-și piardă viața pentru uh, o faptă pe care nu a comis-o. În ultimii ani, anumite țări s-a aplicat mai des pedeapsa cu moartea. și în multe cazuri oamenii nu erau vinovați, de aceea sprijin rezoluția. Eh, eh, Mulțumesc și eu am votat pentru acest raport și um, este un lucru bun că din ce în ce mai multe state abolesc pedepsa cu moartea. Este deosebit de important în Uniunea Europeană nu ar trebui nici măcar să mai discutăm despre reintroducerea pedepsei cu moartea. Sigur că se produc infracțiuni foarte grave, oamenii uh, sunt foarte supărați în această cauză, poate au dorința de a trimite pe cineva la moarte, dar uh, este normal, de fapt, să recunoaștem drepturile omului în permanență. După cum am spus, uh, de multe ori s-a întâmplat ca oameni să fie executați și după aceea să se descopere că nici nu erau vinovați.

sau să le amputeze membrele picioarele sau mâinile celor condamnați pentru delicte mai puțin grave. întreb suntem cu toții în două mii cincisprezece sau numai unii dintre noi? Păi, pane předsedající statele membre ale Uniunii Europene au abolit pedepsa cu moartea, însă este vorba de respectarea unui principiu general care respectă demnitatea vieții umane, care este cea mai importantă valoare. În anul 2014, un număr foarte mare de uh, um, persoane au fost executate, majoritatea dintre ei în China. Eu am uh, sprijinit această declarația, nu pentru că îmi doresc ca valorile europene să fie exportate în alte țări de pe lume, ci pentru că pedepsa cu moartea este abuzată, este aplicată în cazuri politice ca unealtă de a persecuta oponenții politici sau pentru a pedepsi oamenii pentru orientările lor uh, sexuale, religioase, este un lucru inacceptabil. Învățămintele la rezoluția, învățămintele desprinse din dezastru din Ungaria, doamna Morvai Începeți dumneavoastră. A büntetés eh, célja. Obiectivul unei pedepse, unei sancțiuni, este de a preveni alte infracțiuni pentru ca vi, în viitor alții să nu le comită din nou. Am uh, dat un citat din codul penal în legătură cu catastrofele nămolurilor roșii din uh, Ungaria. Nu cred că este corect uh, să ne uităm către trecut, cred că trebuie să ne orientăm spre viitor, să ne concentrăm pe prevenție, ca astfel de catastrofe să nu se mai producă în viitor. Pentru a uh, implementa prevenția trebuie să tragem învățăminte din uh, această tragedie, trebuie să fie găsiți uh, responsabilii și asta tocmai pentru a se, nu se mai repeta astfel de fapte în viitor. Amicins. Paldies, președinte kungs! Mulțumesc, domnule președinte. Acum cinci ani, Ungaria a suferit de pe urma unei catastrofe industriale și naturale foarte grave. Au murit 10 oameni, 150 au fost răniți. Gândurile mele se îndreaptă spre familiile acestora în Ungaria. În istoria recentă a Europei au avut loc mai multe catastrofe și dezastre naturale de exemplu, în 2002, în Galicia, a avut loc o uh, mare um, uh, cu petrol. Uh, din, păca- din fericire nu a murit nimeni atunci. Nu putem să prevenim toate dezastrele naturale, dar uneori dezastrele au loc din cauza neglijenței umane. Și de multe ori Situația depinde de regulile aplicate privind stocarea materialelor periculoase și cei care trăiesc în zonă trebuie să fie informați. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu 5 ani, Ungaria a fost afectată de cel mai mare dezastru natural din istoria sa, dezastrul nămodurilor Roșii, Comisia Envi, a adresat o întrebare cu solicitare de răspuns oral Consiliului și Comisiei Europene, întrebări specifice referitoare la modul cum va fi schimbată legislația astfel încât un asemenea eveniment să nu se mai repete, despre cum vor fi furnizate fondurile necesare pentru a face față daunelor mediului înconjurător cauzate de acest dezastru. Comisia Europeană nu a răspuns niciodată la această întrebare sunt fericit, drept urmare, că avem această rezoluție prin care precizăm pașii necesari de urmat, în care se face trimitere la principiul poluatorul plătește și stabilește crearea unui fond pentru acoperirea acestor cheltuieli. Doamna Macovei nu e aici și domnul Kelly. Uh, excuse me. We, we now discuss about ne scuzați, de fapt vom discuta acum gen, gender equality. So we moved to the yes. Deci am trecut la următorul punct. Doamna Morvai. Köszönöm szépen. Tartózkodtam. Vă mulțumesc. Eu m-am abținut uh, la vot din următoarele motive. Ideea principală a acestui raport uh, era de a finanța așa zise state dezvoltate care în curs de dezvoltare, mă scuzați, care doresc să um, preia ideile Uniunii Europene referitoare la um, egalitatea de gen. Eu nu am nicio problemă de principiu pentru că sunt împotriva discriminării pe criterii de gen. Dar uh, ce discutăm aici uh, nu e vorba doar uh, ce discutăm aici nu este dreptul la educație al fetelor din Africa sau interdicția mutilării genitale feminine, pentru că aceste practici sunt inacceptabile. Dar acest raport se referă și la faptul că avortul este un drept al omului și așa numitele state în curs de dezvoltare ar trebui să accepte acest lucru. Și sunt și alineate referitoare la intersexualitate, transexualitate uh, și standarde europene pe aceste teme și noi vrem practic să impunem cu forță aceste, acestor principii unor țări pentru bani. Paldies, priekšsēdētē kungs. Cilvēcei, kā arī vairākas citas. Doamnelor și domnilor, lumea este împărțită în femei și bărbați și atât femeile cât și bărbații sunt implicați activ în dezvoltarea societăților. Deci, la nivel supranațional, trebuie să aibă aceleași drepturi. Din păcate, însă, în Uniunea Europeană, unele femei de anumite vârste nu pot să-și controleze propria viață um, sunt victimele unor căsătorii forțate, nu pot să meargă la școală. Este important să nu existe segregare pe bază de gen sau discriminări pe bază de gen. Trebuie să ne asigurăm că nu vor apărea situații în care um, cei care câștigă pâinea este femeia. Time, Mr. Kelly, for real. Vă mulțumesc. Din nou, am votat cu plăcere alături de grupul meu politic pentru acest raport și până la urmă au fost 524 de voturi pentru această rezoluție, care, ceea ce demonstrează că înțelegem importanța femeilor și că ne dorim ca ele să se, afle, să se afle pe picior de egalitate cu bărbații. Cu toate acestea, ne-am împotrivit amendamentelor 7 și 19, în care se cerea ca avorturile să fie uh, libere în țările în curs de dezvoltare. Nu cred că aceasta ar fi abordarea corectă, drept urmare nu am fost de acord cu cele două amendamente, care până la urmă nu au fost adoptate, ceea ce ne-a permis să votăm pentru acest raport. Însă, dacă s-ar purta o discuție largă despre avort pe plan internațional, am susținut o asemenea idee. La raportul doamnei Zagorska, Zaborska și dau cuvântul doamnei Șoidrova pentru un minut. Děkuji, vážený pane předsedo. Vítám skutečnost. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că la Parlamentul European s-a discutat acest raport privind șansele egale și tratamentul legal al femeilor și bărbaților. Cred că e foarte important să susținem aceste idei și mai ales să susținem eliminarea diferențelor salariale, pentru că vorbim foarte mult despre acest subiect și e un mare impediment. Doamna Zaborska a făcut o treabă excelentă și o apreciez foarte mult. A făcut propuneri foarte bune. faptul că majoritatea deputaților au votat pentru, dar nu, nu a fost o majoritate zdrobitoare, arată că nu am ajuns la un consens între noi. Noi susținem uh, salariu legal pentru femei și bărbați, dar s-au adoptat foarte multe amendamente uh, legate de acest raport și în unele cazuri mi se pare că noi uh, încălcăm principiul subsidiarității. Nu știu dacă contingentele trebuie incluse aici. Mi se pare că ne depășim competențele Parlamentului European și, um, din păcate, de aceea nu s-a obținut un sprijin foarte extins pentru această propunere, care, ar putea să fie un instrument practic pentru aplicarea tratamentului egal și al salariului egal între femei și bărbați. Dar eu cred că vom reuși să aplicăm măcar părțile cele mai importante ale propunerii doamnei Zaborza. Zaborska asszonynak a nemek közötti diszkriminációval. Raportul doamnei Zaborska privind discriminarea de gen um, a fost unul în legătură cu care m-am abținut. Situația specifică Ehm, aici este faptul că și doamna raportor s-a abținut. Deci n-a votat pentru propriul ei raport. Pentru cineva din afară acest lucru ar putea părea ciudat, dar trebuie să vă explic cum s-a ajuns aici. Companii externe tot evaluează activitatea, de, activitatea deputaților și apoi aceste rapoarte ajung în uh, presa din statele membre și pentru raport primești multe puncte în aceste avole externe, dar în cazul doamnei Zaborska, care este conservatoare, i s-a impus să, impu- să introducă drepturile transexualilor și așa mai departe în raport și acest lucru este împotriva propriilor sale valori și așa că nu și-a mai însușit textul. Textul a fost denaturat de amendamente. Deci trebuie să învățăm din uh, ce s-a întâmplat în cazul acestui raport uh, pentru că acest uh, Parlament nu este capabil să aibă o poziție mai diferită.

Toată lumea ar trebui să se bucure de aceleași egalități, indiferent de sexul pe care îl au și este un lucru adevărat și pentru același salariu care trebuie plătit pentru aceeași muncă desfășurată în același timp. Este important să ne asigurăm că angajatorii garantează oportunități egale între cel, pentru cele două sexe Dacă pornim de la datele biologice, desigur există o diferență între cele două sexe, însă acest lucru nu ar trebui să ducă la o discriminare. Deci am votat pentru. Eu am votat împotriva acestui raport pentru că există o contradicție evidentă. Într-un aliniat se cere uh, o clasificare neutră din perspectiva genului a locurilor de muncă și în alt alineat se cere un contingent obligatoriu de gen. În acest raport se dovedește o incompetență ridicolă. Lăsați bărbații și femeile să concureze liber pentru joburi și nu forțați firmele să introducă contingente. Trăim într-o societate liberă și echitabilă și dacă dorim să o păstrăm așa, trebuie să lăsăm oamenii să obțină locuri de muncă pe merit și nu pe alte criterii. Nu e nimic pozitiv în discriminarea pozitivă. Mulțumim, domnul Kelly. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Din titlu am, ne-am fi putut să ne închipuim că fiecare deputat va vota pentru acest raport, dar unii colegi au avut probleme cu conținutul lui și până la urmă doar 344 de colegi din 568 au votat pentru. Iată cum stau lucrurile. Eu am fost am, pentru acest raport cu excepția amendamentului 17, partea 1 și partea 2 partidul meu, Șinaghel, a votat împotriva liniei grupului în legătură cu aceste două amendamente, dar trebuie să facem mult mai multe pentru a încuraja egalitatea între femei și bărbați, mai ales în ceea ce privește pensiile, salariile și avansarea în carieră. S-au făcut deja multe, dar e nevoie de noi reguli pentru a avea o, o egalitate reală în Uniunea Europeană de aici încolo. Domnul Șogor. A jelentésben hangsúlyt kap a munka és... Vă mulțumesc, domnule președinte. În acest raport ne-am concentrat pe lipsa de echilibru între viața familială și cariera profesională. În text se menționează faptul că această dihotonomie este un motiv pentru declinul nașterilor și cred că dacă am face ceva pentru a îmbunătăți rata nașterilor, dacă nu vom face ceva pentru a combate această problemă, societățile noastre se vor confrunta cu probleme majore în deceniile viitoare. Dorința de a avea copii este legată de flexibilitatea pe piața muncii și de discriminarea cu care se confruntă tinerele mame. Cred că mai avem multe de făcut în acest domeniu. Salut elementele raportului referitoare la plata inegală la, de, la care sunt supuse femeile. Și acum doamna raportor, doamna Zaborska. Ďakujem, pán predseda. Veľmi ľutujem, že som nemohla... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău uh, dar nu am putut să votez pentru propriul meu raport. Îmi pare rău pentru că el conținea foarte multe recomandări bune. Eu am încercat să atrag atenția asupra faptului că diferențele salariale dintre femei și bărbați apar după ce femeile au primul copil și apoi se adâncesc în continuare. Eu m-am străduit să subliniez și alte aspecte, de exemplu legate de îngrijirile medicale pe care femeile le oferă și astfel sunt uh, penalizate. Eu uh, la vot însă nu am putut să votez pentru raportul final pentru că s-au adoptat niște amendamente cu care nu mă identific. Poziția femeilor este slăbită de o ideologie nocivă deci uh, nu se găsesc soluții la problemele discriminării femeilor, pentru că cuvântul femeie a dispărut cu totul din unele amendamente. Mulțumesc. Um, procesul verbal al reuniunii va fi înaintat Parlamentului spre aprobare la începutul viitoarei sale reuniuni. Dacă nu sunt obiecții, vom transmite de îndată rezoluția adoptată în cadrul ședinței de astăzi persoanelor și organismelor menționate în rezoluții sesiunea parlamentului european se suspendă ședința este închisă vă mulțumesc.